Bună ziua! Se deschide ședința. Urez bun venit Cu mare plăcere urez bun venit reprezentanților Consiliului și Comisiei. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o declarație cu privire la reg retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Așadar, în primul rând, dau cuvântul doamnei Tăpurainen, care vorbește în numele Consiliului. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, încă o dată ne-am reunit pentru a discuta despre retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Este o situație nefericită și mulți cetățeni, multe companii suferă de pe urma incertitudinii cauzate de Brexit. În iulie, Regatul Unit a primit un nou guvern și un nou premier. Din păcate, este tot mai clar că acest lucru nu a ajutat la clarificarea situației sau poziției sau a poziției de negociere a Regatului Unit. Atunci când vorbim de chestiunile cele mai dificile, frontiera cu Irlanda, de exemplu, n-am primit niciun fel de propuneri concrete de la Regatul Unit. Mai mult decât atât, opiniile din Parlamentul de la Londra rămân divergente. Doar respingerea fermă a unei ieșiri fără acord a putut să se bucure de majoritate. Totuși, guvernul britanic insistă cu privire la liniile sale nenegociabile. Și pentru că 31 octombrie este o dată care se apropie tot mai mult, în momentul de față există chiar mai multă incertitudine, nu mai puțină. Însă această situație dificilă nu trebuie să ne distragă atenția de la prioritățile noastre, o retragere ordonată pentru a pune capăt incertitudinii cauzate de Brexit. Sper că vom putea să vedem o retragere ordonată și de aceea am cerut Regatului Unit să vină cu propuneri concrete, operaționale, care să eludeze problema principală și anume o, niște restricții la frontieră uh, Uh, la frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord, protejând integritatea pieței unice. Ultimele evoluții de la Westminster și cererile pentru o prelungire suplimentară fac foarte dificilă prezicerea evoluțiilor viitoare. Trebuie să recunoaștem că în momentul de față o ieșire fără acord pe 31 octombrie este totuși uh, posibilă. Și asta pentru că Regatul Unit repetă în continuare că sunt pregătiți să plece din Uniunea Europeană fără un acord. De aceea, doamnelor și domnilor, eforturile de pregătire trebuie să fie accelerate și consolidate, măsuri trebuie finalizate la nivelul Uniunii Europene și statelor membre, în colaborare strânsă cu statele membre și cu Comisia, pe baza ultimului pachet de măsuri depus de Comisie și pe baza măsurilor care au fost deja adoptate aceste noi activități legislative, în acest stadiu al ciclului uh, instituțional, se suprapun cu o agendă care este deja destul de încărcată, dar suntem încrezători că împreună putem să reușim. Mă încurajează și viteza cu care cele două instituții ale noastre au reușit să ajungă la un acord pe propunerile legate de Brexit de până acum. Președinția, cu colaborarea dumneavoastră, este hotărâtă să faciliteze adoptarea unui ultim pachet de măsuri de urgență în timp util. Punctul de plecare pentru relația viitoare va depinde în mare parte de modul în care se va retrage Regatul Unit, cu acord sau fără acord. Dar, indiferent de scenariu, trebuie să abordăm prioritățile noastre fundamentale cu Regatul Unit. Protejarea drepturilor cetățenilor, onorarea obligațiilor financiare ale Regatului Unit care rezultă din statutul de membru al Uniunii Europene și oferirea unei asigurări pentru a uh, menține integritatea pieței interne, terenul echitabil uh, la nivel economic și stabilitatea pe insula Irlandei. Incertitudinea și tensiunile pe care aceasta le generează, în momentul acesta, testează unitatea noastră și hotărârea noastră. Este așadar cu atât mai necesar uh, pe de o parte, să rezistăm tentației unor acorduri bilaterale la nivel național sau sectorial și, pe de altă parte, să reflectăm obiectivele noastre comune prin adoptarea rapidă a setului de măsuri de urgență necesare. Permiteți-mi în încheiere să observ gradul ridicat de convergență dintre proiectul de rezoluție al Parlamentului și uh, propunerile Consiliului, ceea ce ilustrează în mod clar faptul că avem obiective comune între cele no- două instituții în ceea ce privește Brexitul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes această dezbatere. Al ministru e adesso la... Mulțumim, doamnă ministru. Și acum am plăcerea să-l rog pe Jean-Claude Juncker să se adreseze Parlamentului. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnul ministru, vă mulțumesc pentru invitație. Este întotdeauna o plăcere pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră și să vorbesc uh, în fața Parlamentului și cu Parlamentul. În ultimii uh, cinci ani, uh, Comisia Europeană a putut întotdeauna să conteze pe clar viziunea, cooperarea și susținerea Uh, instituției dumneavoastră. Și același lucru e valabil și pentru munca pe care am realizat-o împreună pe chestiunea retragerii uh, Regatului Unit din Uniunea Europeană. Uh, rămânem, știu asta, deschiși și dornici de muncă. Michel Barnier și eu însumi am luat dejunul luni cu primul ministru Johnson nu o să fiți surprinși să aflați că primul ministru ne-a spus că Regatul Unit continuă să vrea un acord. Dar, de asemenea, în orice caz, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie cu sau fără acord. Asta înseamnă că riscul uh, unui Brexit fără acord rămâne real. Aceștia sunt cei mai mari fani ai mei, spune președintele Juncker. Nu, vă, nu fiți surprinși că aplaudă. Deci spuneam că riscul unui Brexit fără acord rămâne real. Poate că asta va fi alegerea guvernului britanic, dar nu va fi niciodată alegerea Uniunii Europene. De aceea, eu prefer să mă concentrez pe ceea ce putem face ca să ajungem la un acord. Un acord pe care îl consider în continuare de dorit și posibil. Trebuie să aplaudați, nu? Nu o să fiți surprinși de asemenea de faptul că principala problemă este cea a plasei de securitate, așa numitul backstop. Toată lumea a auzit despre acest concept, dar nu toată lumea își amintește motivele pentru care el a fost agreat între uh, cei 27 și Regatul Unit. Acest backstop, această măsură de siguranță, este o soluție operațională la o problemă practică, problema cauzată de Brexit pentru insula Irlandei. Și care de altfel problema care de altfel nu s-ar fi pus dacă Regatul Unit nu decida să iasă din Uniunea Europeană. Backstop-ul vizează trei obiective să evite o frontieră fizică pe insula Irlandei, să păstreze integritatea pieței unice și mai ales a locului Irlandei în această piață și să protejeze cooperarea nord-sud și economia insulei, a, economia a, ă, la nivelul insulei. Și este esențială pentru pacea și stabilitatea în Irlanda obținute prin acordul din Vinerea Mare. I-am spus primului ministru Johnson că n-am niciun atașament emoțional față de uh, backstop, dar i-am spus de asemenea că sunt foarte atașat de obiectivele la care acesta servește. De aceea am invitat pe premierul britanic să facă niște propuneri concrete, operaționale, în scris, în legătură cu modalitățile alternative uh, care ar considera că ne permit uh, să uh, realizăm astfel de obiective. Până când nu primesc aceste uh, propuneri, nu vă pot spune, uitându-mă în dreptul ochii noastre, că s-au făcut progrese reale. Dar ce pot să spun? Uh, pentru a contrazice multe articole de presă, mai ales în presa britanică, este că discuțiile pe care am avut au fost amicale, constructive și în parte pozitive. Comisia este gata să lucreze în fiecare zi, dimineață până seara, bun, totuși cu unele mici pauze, pentru a găsi soluții la nivel tehnic și politic. Nu sunt sigur că vom reuși. Ne rămâne foarte puțin timp, dar sunt sigur că trebuie să încercăm. I-am cerut primului ministru britanic să precizeze Uh, care ar fi aceste măsuri alternative pe care le-ar putea lua în considerare și am propus să politizăm în sensul nobil al termenului negocierile între Uniunea Europeană și Regatul Unit, uh, însărcinându-l pe prietenul meu, Michel Barnier, și pe ministrul competent pentru Brexit din Marea Britanie, să ia ei negocierile în mână ca să nu mai rămână totul la un nivel tehnic. În iulie 2016, cei 27 de membri ai Uniunii Europene au convenit că ar fi o eroare să concentrăm toată energia noastră pe Brexit. Ne-am pus de acord să creăm o Uniune mai puternică în 27 concentrându-ne pe mijloacele de îmbunătățire a vieții cotidiene a concetățenilor noștri. Două luni mai târziu am luat cuvântul în fața acestui Parlament și am ținut discursul prin starea Uniunii și am prezentat ideile, uh, propunerile mele pentru viitor. Acest discurs, în mod excepțional, a fost salutat de toți liderii Uniunii Europene reuniți la Bratislava și a inspirat programul uh, conducătorilor. Asta înseamnă că cei 27 de membri ai Uniunii Europene au petrecut 2 ani și jumătate negociind cu Marea Britanie, căutând în același timp modalități de a ne organiza. Uniunea Europeană a dat dovadă de mare unitate, solidaritate cu, și solidaritate cu statele membre cele mai afectate de Brexit. Această unitate cred că este cel mai important rezultat și cel mai important, uh, cea mai importantă valoare a noastră. Ea va continua să ne ghideze în următoarele săptămâni și sunt sigur că va continua să ghideze și acest Parlament în viitor. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. La parola Mulțumesc, domnule președinte Juncker. Dau acum cuvântul domnului uh, uh, Michel Barnier, negociator șef. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună dimineața fiecăruia dintre dumneavoastră, doamnă ministru. Uh, permiteți-mi uh, să l completez pe președintele Juncker și să spun în această scurtă intervenție că ar trebui să revenim la două puncte importante uh, legate de discuția noastră curentă cu uh, uh, partenerii britanici. Este vorba mai întâi de problema Irlandei și Irlandei de Nord și apoi cea a viitoarelor noastre relații. O chestiune cel puțin la fel de importantă pentru că va trebui să reconstruim în felul nostru un parteneriat cu această mare țară aliată, prietenă, vecină, care va rămâne Regatul Unit. Președintele Juncker a reamintit faptul că solicitarea fundamentală a guvernului britanic uh, este eliminarea uh, mecanismului backstop sau, mă rog, uh, înlocuirea sa. După cum știți, Regatul Unit și Uniunea Europeană, Uniunea Europeană și Regatul Unit s-a pus de acord în noiembrie 2018, aproape acum un an, asupra acestui mecanism de backstop. 28 uh, de state de, șef de state și de guvern au uh, fost de acord cu uh, acest mecanism, care a fost susținut de altfel ferm și de acest Parlament. Este o chestiune de altfel fundamentală pentru noi toți. Și asta, pur și simplu, pentru că în Irlanda se creează cele mai multe probleme de pe urma Brexitului. În Irlanda, uh, Brexitul presupune cele mai multe uh, riscuri. Este singurul loc unde Regatul Unit uh, are o frontieră terestră cu Uniunea Europeană. Există o situație politică specifică, care știm este legată de o istorie adesea tragică o situație specifică astăzi, căci există Good Friday Agreement, acordul din Vinerea Mare, și irlandezii sunt practic garanții acestui uh, acord. Cum spunea și uh, domnul Juncker, opoziția nu este ideologică, uh, susținerea, mă scuzați, pentru acest punct nu este ideologică, ci este doar pragmatică. Practic, prin backstop avem o plasă de siguranță, un fel de asigurare care ne-ar putea permite să păstrăm în orice situație aceste trei uh, cerințe reamintite de președintele Comisiei. Uh, nu ne dorim uh, să existe o frontieră fizică în uh, Irlanda. Dorim să protejăm acest uh, acord din Vinerea Mare, acordul la Belfast, pentru că vrem să-i păstrăm toate dimensiunile. Dorim să păstrăm integritatea pieței unice, pieței unice pe care o deținem noi și să nu uităm de Whole Island uh, Economy, de cooperarea între uh, Nord și Sud, integrată în acordul din Vinerea Mare. Vă spun că acest exercițiu de cartografiere pe care l-am făcut împreună cu autoritățile britanice demonstrează uh, cât se integrează această cooperare dintre Nord și Sud în dreptul susținut politic și în bugetul european și asta de la bun început. Noul guvern al Regatului Unit a fost uh, luni la Luxemburg uh, și a explicat uh, faptul că nu doresc să mai aibă acest mecanism backstop. Nu e suficient să ni se explice de ce ar trebui eliminat backstop-ul. Noi, uh, pur și simplu, de partea noastră, la modul cel mai serios, avem nevoie de uh, soluții operaționale juridic în acordul de retragere pentru a putea să răspundem la fiecare dintre problemele existente, pentru a putea uh, preveni uh, fiecare risc pe care îl presupune Brexitul. Acesta este de altfel obiectivul asupra căruia ne-am pus de acord într-o manieră foarte clară cu guvernul Teresei May. Și vă dau un exemplu concret. Uh, îl cunosc bine pentru că am fost câțiva ani uh, ministru pentru agricultură și pentru pescuit. Doamnelor uh, și domnilor uh, eurodeputați, orice animal în viață, orice produs alimentar care ajunge în Irlanda de Nord, provenind din Marea Britanie, intră nu doar în Irlanda și pe piața irlandeză, ci intră în piața poloneză, luxemburgheză, germană sau daneză pur și simplu, automat. Ori noi trebuie să avem un control pentru că trebuie să putem proteja uh, consumatorii, trebuie să putem uh, asigura siguranța alimentară, să putem preveni bolile uh, în rândul animalelor. Deci, până la urmă, există aici un interes al consumatorilor și al um, cetățenilor din Irlanda de Nord, precum și al consumatorilor din restul Regatului Unit. În spatele acestui backstop, uh, vă spun uh, calm și din nou că există garanții concrete de care avem uh, nevoie și de care au nevoie practic toți cetățenii din Irlanda pentru securitate, pentru viața cotidiană pe insulă și, firește, pentru sănătate și securitatea consumatorilor celor 27 de state membre. E nevoie să poată fi protejate produsele, bugetele naționale, deci Vedeți la ce folosesc uh, controlele la granițele externe ale pieței uh, unice uh, pe care trebuie să le asigurăm în orice caz. Am înțeles comentariile făcute de premierul britanic în legătură cu caracterul democratic sau nedemocratic al backstop-ului. Firește, guvernul britanic trebuie să se asigure de sprijinul uh, instituțiilor nord-irlandeze pentru acordul de retragere uh, Uh, pe care îl va semna sau nu întregul Regat Unit. Am uh, prevăzut niște dispoziții în acordul de retragere, mai ales în ceea ce privește uh, modul în care pot să intervină până la aplicarea acestui backstop în cazul în care trebuie vreodată activat toate aceste instituții și autorități. Cum spunea și președintele Juncker, rămânem deschiși să ascultăm orice fel de propuneri din partea guvernului britanic și să lucrăm zi și noapte din momentul în care astfel de propuneri ar putea aduce un progres. Celălalt subiect uh, cheie și închei cu acest uh, punct, doamnelor și domnilor, este cel al ambițiilor noastre comune pentru relațiile uh, viitoare. Adică ceea ce am numit parteneriatul strategic pe care noi trebuie să-l construim sau să-l reconstruim cu Regatul Unit după Brexit. Uh, ori acesta este obiectul celui de-al doilea document care însoțește tratatul de retragere, uh, și anume uh, documentul numit Declarația Politică, care a fost agreat împreună cu uh, Regatul Unit în noiembrie anul trecut și care deschide calea acestui parteneriat foarte extins în ceea ce privește cooperarea economică, sectorială, judiciară și polițienească, în domeniul apărării și în domeniul politicii externe. În ceea ce privește dimensiunea economică, acest parteneriat uh, ia ca punct de plecare un acord de liber schimb, a Free Trade Agreement, care lasă, în baza textului actual, o ușă deschisă uh, pentru mari ambiții dacă există o voință comună. Însă, firește și această voință trebuie să fie însoțită de ambiții uh, uh, ale Regatului Unit pentru relații noastre viitoare, mai ales uh, prin intermediul unei uniuni vamale. Această relație economică, firește, trebuie să fie însoțită de garanții de echitabilitate. Doamnelor și domnilor deputați, Știu că această expresie de level playing field, teren echitabil, este una destul de tehnică, însă e necesar uh, un astfel de teren de acțiune echitabil în domeniul social sau economic, uh, pentru că, până la urmă, Regatul Unit trebuie să găsească un echilibru necesar între un bun nivel de reglementare și piața economică. Guvernul britanic, uh, acesta este punctul asupra care aș dori să insist astăzi, își dorește să uh, revină la angajamentele luate de Theresa May uh, în acest uh, aspect al terenului echitabil de acțiune. Regatul Unit realizează cel puțin jumătate din comerțul său cu noi, cu piața unică, deci ne dorim un parteneriat economic ambițios, însă acesta necesită practic un set de reguli de joc comune pentru ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea, repet, uh, deci pentru toată lumea, stimați deputați, nivelul ambițiilor unui viitor acord de liber schimb pe care trebuie să-l negociem în orice caz și să-l încheiem cu Regatul Unit. Deci acest nivel de ambiții va depinde în mod evident de anumite garanții pe care le vom uh, avea împreună, puse pe hârtie, în ceea ce privește domeniul social, de mediu, uh, concurențial sau al datorilor de stat. Doamnelor și domnilor eurodeputați, aș dori să vă vorbesc despre aceste două subiecte uh, pe care le discutăm în acest moment cu guvernul lui Boris Johnson, însă nu vreau să pierdem și imaginea de ansamblu. Pentru a încheia, vă reamintim uh, doar uh, de ce am dorit de la bun început o retragere ordonată a Regatul Unit, care valorează mai mult decât un New Deal decât un, un no deal, mă scuzați. Ehm, nimeni nu poate estima consecințele unui no deal pentru Regatul eh, Unit, deci consecințele absenței unui acord. Noi ne dorim acest eh, acord pentru a proteja drepturile eh, unui număr de 4 milioane și jumătate de cetățeni europeni și ehm, de asemenea, uh, drepturile cetățenilor britanici din cele 27 de state membre. Acest acord garantează toate aceste drepturi. De asemenea, asta înseamnă că vor putea fi folosite fonduri europene pe teritoriul uh, Regatului. De aceea am convenit că tot ceea ce s-a hotărât uh, în 28 trebuie plătit până la capăt în 28. Și vă reamintesc că până la urmă ne interesează pe toți pacea și stabilitatea în Irlanda, iar calea, deși este lungă, necesită să creăm uh, uh, încredere pentru a putea construi niște relații viitoare, uh, așa cum apar ele conturate în declarația politică. Dacă Regatul Unit pleacă fără acord, doamnelor și domnilor eurodeputați, Vă reamintesc că toate aceste chestiuni nu, nu vor dispărea. Le-am reglementat prin acordul de retragere dacă nu va exista acord, totuși aceste lucruri rămân. Pacea în Irlanda, securitatea cetățenilor, protecția pieței uh, interne în Irlanda, uh, precum și chestiunea bugetului. Și aceste chestiuni trebuie reglementate în prealabil, uh, în orice caz, pentru un viitor parteneriat cu Regatul Unit consecințele Brexitului nu sunt uh, teoretice. Adesea am auzit spunându-se aici, în hemiciclu, că ar fi uh, subestimate pe plan uh, social și economic, pe plan financiar și bugetar, pe plan juridic și tehnic. Da, într-adevăr, sunt niște consecințe considerabile și probabil vă reamintiți de ele prin rezoluția pe care ați redactat-o. Doamnelor și domnilor, uh, nu uh, vrem doar să părem că negociem cu Regatul uh, Unit. Este până la urmă responsabilitatea noastră de a continua acest proces cu hotărâre, cu sinceritate și noi vom face asta în concertare permanentă și de asemenea dând dovadă de transparență în relațiile cu guvernul britanic. Aș dori să mulțumesc și președinției actuale a uh, Uniunii pentru cooperare. De asemenea, aș dori să mulțumesc și grupului de lucru pentru Brexit, uh, acest steering group al Parlamentului uh, European. Aceasta a fost întotdeauna și va rămâne mereu atitudinea noastră în acest proces extrem de complex. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Barnier. Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor politice și dați-mi voie să vă reamintesc că nu uh, acceptăm cartonașe albastră în această parte a discuției. Uh, domnul Weber are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule șef negociator. Da, la trei ani de la Brexit se spune că Uniunea Europeană e terminată, Uniunea Europeană nu funcționează. Dar nu e adevărat. Uh, nu are dreptate cine a spus asta acum trei ani de zile. Acum Uniunea Europeană este mai vie decât oricând. Nu uh, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, ci locurile de muncă și companiile părăsesc Regatul Unit, pentru că deja sunt uh, milioane de cetățeni care planifică să plece din Regatul Unit și nu toată lumea de aici din sală, dar majoritatea regretăm uh, Uh, această situație, dar în uh, campania electorală a fost un argument puternic să le spunem cetățenilor europeni că e o prostie și se creează foarte multă incertitudine atunci când pui sub semnul întrebării Uniunea Europeană. Și de aceea dumneavoastră ne ajutați foarte mult să-i, ajut, să-i convingem pe europeni că așa stau lucrurile. Această întâlnire de luni uh, între Michel Barnier, Jean-Claude Juncker și premierul Johnson a fost o altă ocazie ratată de a clarifica lucrurile, de a aduce soluții pe masă în Parlament, unde putem discuta despre starea actuală a lucrurilor, bine, Parlamentul acesta este Parlamentul European, nu Camera Comunelor din Regatul Unit, din păcate. Cei care voiau Brexitul au spus că Westminster va prelua din nou controlul. Și ce au făcut cu Westminster? L-au închis. Dacă asta e ideea lor de democrație a zilei de mâine în Marea Britanie, îi, îi întreb pe colegii mei uh, care susțin Brexitul. Domnilor și domnilor, stimate, doam, uh, stimați colegi, totuși există o idee uh, de bază care mă preocupă, și anume, poporul este reprezentat de către premier și voința poporului trebuie să fie pusă în aplicare. Uh, 51% reprezintă majoritatea ceea ce trebuie respectat, dar 51% la un referendum nu reprezintă întregul popor. Întregul popor este reprezentat în Parlament, în plenul Parlamentului. Acolo se echilibrează interesele, acolo este reprezentat poporul. Și când se spune că trebuie neapărat să îndeplinesc voința poporului împotriva Parlamentului, asta este o problemă dificilă, așa juridic, de principiu. Uh, a conduce în ziua de azi nu înseamnă a diviza, înseamnă a aduce împreună, a uni în societatea de astăzi și de aceea mă îngrijorează foarte mult situația din Marea Britanie. Pentru PP este foarte clar că vom susține rezoluția de astăzi. Vreau să-i mulțumesc lui Michel Barnier pentru activitatea lui, lui Guy Verhofstadt și toți colegilor care fac parte din Brexit Steering Group, din grupul acesta de pilotaj pentru Brexit. Noi, Parlamentul, am arătat încă o dată că suntem uniți, suntem uniți și pregătiți să acceptăm o prelungire, sigur, sigur numai dacă este bine justificată și doar dacă există niște argumente foarte bune, foarte clare și suntem deschiși la noi propuneri. Dar vreau să fac și o avertizare. Uh, se discută despre noi propuneri, dar trebuie să fie foarte clar că Uniunea Europeană nu poate să permită ca în fața ușii noastre, standardele noastre sociale și de mediu să fie folosite pentru a face dumping. Nu trebuie să permitem acest lucru în discuțiile care urmează. Uh, Brexitul a devenit imprevizibil și de aceea trebuie să ne pregătim cu toții pentru cel mai prost scenariu. Un lucru este clar, dacă politica britanică nu reușește să iasă din impas, atunci Poate că este mai bine totuși să le redăm oamenilor din Marea Britanie dreptul de a își spune părerea. Mulțumesc! Președinte Garcia Perez. Mulțumesc, doamna președinte Garcia Perez a grupului social-democrat are cuvântul. Președinte, umbre... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Brexitul fără acord va fi o veste proastă pentru toată lumea, pentru că în primul rând va fi un dezastru pentru Marea Britanie și asta nu e doar o uh, părerea noastră, ci uh, uh, opinia exprimată într-un raport publicat recent de guvernul britanic, Operation Yellowhammer, care arată care ar fi consecințele pentru Uh, guvernul britanic și care demontează utopia uh, creată de Boris Johnson în legătură cu succesul Brexitului. Vorbește despre creșterea prețului la curentul electric, uh, lipsa de medicamente și alimente și faptul că Brexitul va avea un efect cel mai, cel mai rău asupra uh, Uh, persoanelor mai sărace și de asemenea ar avea un efect negativ asupra milioanelor de europeni care trăiesc în uh, Marea Britanie și asupra cetățenilor britanici care trăiesc în Uniunea Europeană. Deci nu am să mă prefac că membrii uh, britanici își vor schimba părerea despre acest Brexit. Le cer doar să fie respectuoși. Nu sunt naivă, nu vă cer uh, să respectați dintr-o dată acest uh, Parlament după ce de atâția ani ați dat dovadă numai de lipsă de respect. Dar încercați să respectați măcar poporul, pentru că acum există nervozitate și îngrijorare printre milioane de oameni. Și pe acest uh, fond, principalele forțe pro-europene din uh, acest Parlament arată, prin intermediul acestei rezoluții pe care o discutăm, o susținere fermă pentru extinderea articolului 50, tocmai pentru a evita un scenariu catastrofic de tip no deal. Deci dacă Marea Britanie are nevoie de mai mult timp ca să organizeze alegeri generale sau încă un referendum, ei pot să conteze pe susținerea noastră în această chestiune, pentru că dacă vrem să uh, trecem într-o situație de haos, ajungem într-o situație de haos, atunci e un singur responsabil și anume Boris Johnson, pentru că el se joacă cu focul și își asumă aceste riscuri În uh, cartea pe care a scris-o despre Churchill în 2014 uh, se spunea că destinul lui uh, Boris Johnson ar fi uh, distrugerea relației Marii Britanii cu Uniunea Europeană. Uh, în acest Parlament, noi socialdemocrații cerem atât Parlamentul nostru cât și lui Boris Johnson să garanteze drepturile cetățenilor europeni care trăiesc în Marea Britanie. Asta este o chestiune de bază pentru noi. Suntem foarte îngrijorați de uh, declarațiile foarte confuze și contradictorii pe care le-a făcut uh, ministrul de interne britanic în legătură cu sfârșitul libertății de mișcare de la 31 octombrie. Cetățenii europeni nu ar trebui să uh, plătească pentru greșelile făcute de acești politicieni. Uh, Uh, asta trebuie să spunem foarte clar. De aceea, pentru noi, prioritatea este organizarea unei retrageri ordonate. Vom uh, apăra drepturile cetățenilor și, de asemenea, uh, vom apăra uh, poziția uh, Irlandei și integritatea pieței unice. Grupul SND a considerat Brexitul întotdeauna ca fiind o greșeală istorică și noi suntem gata să susținem poporul britanic dacă decide să-și uh, revizuiască această decizie. Primul ministru a invocat uh, uh, la Bruxelles uh, vorbele eroului său Winston Churchill, care în noiembrie 1945 a spus că nu există niciun motiv pentru a nu crea Statele Unite ale Europei pentru că niciodată nu am fost uh, atât de uniți de pe, încă de pe vremea Imperiului Roman și toată lumea trebuie să trăiască în pace și prosperitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Verhofstadt! Thank you very much, uh, Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este important să reamintim faptul că Parlamentul Britanic poate că este închis dar noi, prin această dezbatere, arătăm astăzi că Uniunea Europeană nu e deloc uh, închisă și trimisă acasă. E fantastic că partidul Brexit uh, și domnul Farage fac uh, atât de mult zgomot că ei nu pot să facă gălăgie la Westminster și atunci trebuie să facă gălăgie aici. Apropo, ei nici măcar nu să alegi la Westminster. Eh. Așadar, știți, dragi colegi eurosceptici, euroscepticilor le place să atace Uniunea Europeană tot timpul, să spună că e nedemocratică. Și poți fi sigur că în câteva momente o să repete această acuzație. Pot să vă spun că Jean-Claude Juncker și Tusk pot face multe lucruri, dar cel puțin nu pot să ne închidă nouă Parlamentul. Asta sigur nu e posibil. Deci dacă euroscepticii în următoarele minute vor să folosească din nou uh, comparația asta ridicolă cu Uniunea Sovietică, de acum pot să arate spre Westminster în loc uh, de Strasbourg sau Bruxelles. Asta mi se pare un lucru foarte bun și o direcție foarte bună pentru ei de acum încolo. Speranța mea este că prin votul de astăzi pe această rezoluție ne vom repeta unitatea în ce privește Brexitul unitatea Parlamentului, Comisiei, Consiliului și a celor 27 de state membre. Dar nu e nicio discuție în legătură cu asta. Brexitul e prost, e o idee proastă, dar are ce, măcar un efect pozitiv și anume îi reunește pe europeni și face proiectul european din nou mai popular. Asta este tot ce am văzut în toate studiile de opinie publică din Uniunea Europeană. De fapt, mesajul oamenilor în timpul alegerilor a fost foarte clar. Noi uh, avem nevoie să reformați Europa, nu să, destru- să distrugeți Europa. Asta s-a întâmplat în toate statele membre și chiar și în Marea Britanie, pentru că 40 din cei 73 de uh, membri britanici aleși astăzi sunt pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Și asta mă duce, dragi colegi, la principalul punct, și anume rezultatul. Acordul, care încă este posibil, cred. Și noi, Parlamentul, în rezoluție, am stabilit trei condiții și vreau să reamintesc, uh, domnule președinte, aceste trei condiții. Prima, apărarea drepturilor cetățenilor noștri și pentru europeni și pentru cetățenii britanici din Uniune. Și azi vreau să vă reamintesc că acest lucru nu e realizat. În fiecare zi, în presa britanică, sunt propuneri, exemple de oameni care deja uh, au fost în Marea Britanie de 10 ani sau de 20 de ani, care nu pot primi așa numitul statut de stabilit în Marea Britanie, settled status. Deci avem nevoie de o schimbare a modului în care guvernul britanic aplică măcar această parte a acordului de retragere. Nu avem nevoie de o aplicare birocratică, așa cum se face acum. Ce ne trebuie este ca guvernul britanic să înregistreze automat toți cetățenii europeni. Și știu, și știți și dumneavoastră, că Boris Johnson, primul ministru, Uh, uh, îi place foarte mult să se compare cu personaje de film, după cum știm. Dragi colegi, în ce privește drepturile cetățenilor, decât să o facă pe Hulk cel furios, mai bine ar trebui să se inspire din alt uh, uh personaj de film. Uh, doamna Doubtfire uh, Uh, cu uh, uh, regretatul Robin Williams și să fie ca o bonă grijulie. Și acum vreau să mă refer la a doua problemă, backstop-ul irlandez. Sau, Michel, hai să-i spunem altfel, poate. Dacă lor nu le place cuvântul backstop, hai să-i spunem plasă de siguranță. Cred că e ceva ce putem uh, agrea. Avem nevoie de o astfel de plasă de siguranță și nu doar din motive economice. Principalul motiv pentru care avem nevoie de această plasă de siguranță este să ne asigurăm că violențele nu revin pe insula Irlandei. Acesta este principalul motiv. Și trebuie să vă spun că mi se pare complet irresponsabil din partea unui număr mare de membri britanici, mai ales uh, conservatori să nu accepte acest lucru și trebuie să spun că uh, deja uh, îi rog pe Michel Barnier să, și Jean-Claude Juncker să confirme dacă s-a propus din partea Marii Britanii vreo alternativă tehnică fezabilă până în acest moment. Pentru că eu știu că n-a fost și vă rog să confirmați. Deci, backstop-ul așa cum este prezentat în presa britanică să se limiteze doar la uh, uh, produsele agricole și alimentare nu e corect, pentru că asta nu reprezintă decât 30% din schimburile comerciale de, uh, între Irlanda și Irlanda de Nord și uh, uh ei spun că acesta va fi un instrument permanent de blackmail în negocierile următoare. Nu, e o plasă de siguranță. Trebuie să fie un instrument pentru ambele părți, nu doar pentru Irlanda de Nord, dar și pentru Uniunea Europeană. Și apoi, ultima remarcă, viitoarea, viitorul relației noastre cu Marea Britanie. Cred că este bine să repetăm acest lucru, dragi colegi. Suntem un parlament nou, aproape 60% din colegi sunt noi. Deci e important să reamintim și să repetăm că acest Parlament nu va accepta niciodată un acord cu Marea Britanie în care Marea Britanie poate avea toate avantajele comerțului liber și tarife vamale zero și să nu respecte uh, regulile noastre ecologice, de sănătate și sociale în viitor. Acest lucru nu se va întâmpla. Vă pot spune un lucru. Știu că există unii oameni în Marea Britanie care cred, a, europenii ăștia până la urmă o să cedeze la negocieri. Poate, dar nu suntem proști, să știți. Nu suntem proști și asta înseamnă că nu o să ne distrugem propriile noastre companii, ci le vom apăra. Vom apăra economiile noastre și vom apăra piața noastră unică și nu vom accepta niciodată uh, ceea ce oamenii spun că ar fi un Singapore în Marea Nordului. Asta nu se va întâmpla niciodată, dragi colegi. Și în fine, și în fine, pentru a încheia, știți că Brexitul, știți cum a început. A fost o încercare a lui David Cameron de a uh, rezolva divizările din Partidul Britanic, Partidul Conservator uh, din Marea Britanie. Și consecința a fost o diviziune enormă în societatea britanică. Nu vom permite ca europeni ca acest Brexit să creeze divizări în Uniunea noastră și în proiectul nostru european. Grazie, onorevole Verhofstadt, onorevole Lambert. Mulțumim, domnule Verhofstadt. Domnul Lambert are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, noi n-am ales Brexitul. Însă respectăm alegerea unei majorități alegătorilor britanici și cea mai bună dovadă este că avem încredere și bună credință. Practic, negociem un uh, acord care reglementează o separare pe care noi o regretăm între Uniunea Europeană și uh, Regatul Unit. Însă vrem să precizăm faptul că decizia luată de Regatul Unit de a părăsi Uniunea Europeană nu eliberează Regatul Unit de obligațiile sale uh, juridice contractate pe durata 45 de ani ca membru a Uniunii Europene și, de altfel, uh, nici de acordurile de uh, pace care au pus uh, Uh, capăt unui conflict uh, care uh, a pus capăt vieții a mii de persoane și a ruinat viețile altor mii. Practic, guvernul britanic încearcă să încerce să încearcă, mă scuzați, să evite asumarea acestor obligații. Practic, se spune uh, Uh, europenilor. Vrem să deschideți o breșă de 500 de kilometri în piața dumneavoastră uh, unică. Câtă vreme noi uh, ducem față de Uniunea Europeană o politică de dumping social, fiscal și de mediu inacceptabilă. Înțelegeți așadar că această atitudine nu poate să uh, creeze printre uh, șefii de stat și de guvern ai celor 27 și aici în Parlament încrederea necesară pentru a găsi o soluție de negociere pentru impasul actual. Dacă există perspectiva de ieșire fără un acord, ei bine, ea există și uh, e departe de a dispărea. Uh, poate că sunt unii legați care se bucură de astfel de perspectivă sau se gândesc că în fața unei asemenea perspective cei 27 uh, ar ceda. Însă pot să vă spun că există o ieșire fără acord și, pe de altă parte, o atingere uh, fără soluție uh, la uh, piața internă, E bine, în acest caz, cei 27 știți ce ar putea să uh, aleagă. Pot să vă spun că am onoarea și bucuria de a număra în grupul meu uh, politic 11 eurodeputați britanici. Fac parte din milioanele de britanici care știu uh, uh, unde se află interesul țărilor și anume în inima Uniunii Europene. Și pot să le spun foarte clar acum că Regatul uh, Unit, prin uh, uh premierul sau sau printr-o altă uh, autoritate ar putea uh, solicita uh, uh, Uniunii uh, o întârziere uh, uh, o amânare a ieșirii în baza articolului 50, iar în acest caz noi ar trebui să uh, susținem această uh, uh, solicitare pentru că ar trebui să facem tot posibilul pentru a face ca această ieșire să fie uh, lină. Uh, domnul Țani are cuvântul. Rimango alibit. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, profund surprins de aversiunea față democrație care se poate auzi în vocile europarlamentarilor. Ne dau lecții de democrație, dau lecții de democrație uh, uneia dintre cele mai vechi democrații din lume. Și tot auzim repetat uh, faptul că instituțiile, de fapt, instituțiile europene au arătat ca o aversiune față de principiul democrației. Minoritățile sunt excluse de la reprezentare, procedurile decizionale pot să meargă înainte fără să fie susținute de uh, membrii aleși, ci mai degrabă de birocrați care n-au fost aleși de nimeni. Este un spectacol de aroganță fără margini um, de care dau dovadă majoritatea grupurilor politice în uh, Parlamentul European și în această dezbatere. Privind această rezoluție, vedem că ea consideră că Brexitul este un eveniment uh, regretabil atunci când vedem un exercițiu de democrație, pentru că asta reprezintă, prin excelență, un referendum, nu poți să spui că e regretabil și nu poți să dai lecții de democrație Parlamentului Britanic. Acest lucru e regretabil um, și e profund îngrijorător pentru mine și pentru colegii mei, pentru că se aplică nu doar uh, evenimentelor legate de Brexit, ci mai amplu întregii istorii a Uniunii Europene din vremuri recente. Sunt numeroase exemple ale acestei atitudini în întreaga Uniune Europeană, unde deciziile luate de cetățeni au fost uh, trecute cu vederea de instituții în țările de jos, în Franța, în uh, Grecia. Cetățenii au spus nu vrem intervenția Bruxelului. Dar, după cum știm, lucrurile au mers uh, altfel. Așadar, da, poate că uh, puteți să spuneți că e regretabilă în, uh, închiderea Parlamentului Britanic, dar corespunde legislației uh, din Marea Britanie și este un rezultat al evoluției după referendum. Mă îngrijorează faptul că o decizie liberă a oamenilor printr-un referendum care nu mulțumește instituțiile Uniunii Europene nu poate să fie acceptat, trebuie să fie neapărat reinterpretată într-un mod neortodox pentru a putea fi schimbată în cele din urmă. Și, de fapt, la baza acestei discuții în jurul Brexitului este teama instituțiilor europene, teama că Uniunea Europeană s-ar putea să piardă Regatul Unit, că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană ceea ce demonstrează, de fapt, uh, greșelile pe care le-a făcut în trecut Uniunea Europeană și faptul că nu este perfectă. Deci o țară nu poate să plece pe drumul ei și să dovedească că poate merge mai bine în afara Uniunii Europene. Este o alegere liberă exercitată de cetățenii Marii Britanii și avem obligația de a respecta această alegere făcută în mod liber. Nu putem să subminăm acest vot nu putem să venim cu tot felul de alte variante. Nu putem să spunem că o decizie liberă a cetățenilor britanici nu este acceptabilă pentru noi și nu respectă principiile noastre. Nu, nu se poate accepta acest lucru. Parlamentul acesta trebuie să-și reexamineze conștiința Trebuie să ne uităm la um, rădăcinile profunde ale fenomenelor care au dus la o astfel de decizie. Cetățenii au spus destul, vrem să ieșim din acest proiect pe care dumneavoastră îl vedeți ca fiind perfect, dar pe care ei în mod foarte clar îl văd ca fiind plin de defecte. Mă îngrijorează ce se întâmplă, mă îngrijorează mai mult uh, marea criză economică și instituțională din Uniunea Europeană decât uh, de Marea Britanie. Există o criză instituțională în, în Uniunea Europeană, în toate instituțiile și în acest Parlament European. Grupurile politice sunt divizate, sunt uh, fragmentate. De-abia am reușit să, au reușit să adune cumva o majoritate pentru a pune în scaun un președinte ales uh, și nu așa ar trebui să tratăm o țară care a decis să meargă pe calea proprie, o decizie pe care a luat-o la urne. Prin, uh, acesta nu este principiul democrației și pe viitor nu arată nimic bun pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Van Orden. Uh, uh, Domnule președinte, mai întâi vreau să îi mulțumesc lui Jean-Claude Juncker și lui Michel Barnier pentru uh, comentariile utile și pozitive din această dimineață. Guvernul britanic dorește un acord, nu orice acord, dar unul care să fie acceptabil pentru Parlamentul European și poporul britanic și pentru Parlamentul Britanic și poporul britanic. Deci trebuie să facem lucrurile rapid, pentru că trebuie să plecăm pe 31 octombrie, ar trebui să plecăm pe 29 martie, după aceea pe 12 aprilie, acum pe 31 octombrie. Care uh, ce rost are să mai întârziem? Unii dintre noastre consideră că dacă mai uh, întârziem uh, cumva va fi o schimbare de regim și poate o schimbare de opinie și cred că asta este o nebunie și o totală iluzie. Ce relație vreți cu Marea Britanie în viitor? Una pozitivă, bazată pe prietenie și bunăvoință și interese comune sau una bazată pe furie uh, și excluziune. Toți cei implicați într-un proces care caută un acord real trebuie să-și dubleze eforturile și asta cere flexibilitate din ambele părți. Nu uitați, Uniunea Europeană totul este posibil dacă există voință politică privește cetățenii europeni. Guvernul britanic a fost foarte clar că ei sunt bineveniți să rămână în Marea Britanie și că le va proteja, este angajat să le protejeze drepturile. Peste un milion de uh, solicitanți au privit, primit statut uh, conform schemei britanice și mai există timp pentru ca și restul să aplice. Uniunea Europeană trebuie să adopte o abordare la fel de generoasă față de cetățenii britanici. Problema este evident, problema care rămâne este cea frontierei între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Nimeni nu are un interes mai mare față de pace decât poporul uh, din Irlanda de Nord și guvernul britanic. Uh, cu toate problemele sale, suntem angajați față de acordul de la Belfast, așa numitul acord din Vinerea Mare. Acest acord, apropo, nu menționează frontiera, dar este bazat pe uh, o conviețuire a celor două tradiții și două comunități din Irlanda de Nord. Și nu uitați că majoritatea uh, celor din Irlanda de Nord sunt unioniști, sunt mândri să fie atât nord-irlandezi cât și britanici și doresc să rămână așa. Uh, unii din acest parlament par să fi uitat acest lucru. Așadar, atât Uniunea Europeană cât și Marea Britanie trebuie să aplice o gândire creativă pentru a găsi aranjamente alternative pentru această plasă de siguranță, cum prefer să o numesc. Nu cred că rezoluția Verhofstadt, apropo, nu cred că ea contribuie cu nimic util uh, în acest stadiu. Am vrea să vedem un grup uh, privind Brexitul care este democratic și reprezentativ și o sursă de uh, înțelepciune și idei, nu doar să repete mantre obosite. Pentru că, până la urmă, acordul final are nevoie de aprobarea nu doar a Parlamentului Britanic, ci și la Parlamentului Brita- ă, European. Dragi colegi, vă spun tuturor care reprezentați partide aflate la guvernare, e timpul să trecem la treabă. Puneți mâna pe telefoane. Știu că domnul Barnier are nevoie de instrucțiuni și are nevoie să facă un acord. Și Consiliul ar trebui să ă, facă acest lucru cât mai repede până înainte de a se întâlni pe 17 octombrie. Dragi colegi, haideți să nu pierdem ocazia de a avea un nou parteneriat între Uniunea Europeană și Marea Britanie care să-i servească pe toți uh, uh, ai noi și pe noi și pe noastră în viitor. Mulțumesc, domnul uh, Schildeman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Când am venit proaspăt în Parlament, am ascultat pe un coleg care susține Brexitul că trebuie să se distrugă acest imperiu. La ce se referea? La Uniunea Europeană. Dar oare au reușit acest lucru cei care susțin Brexitul? Nu. Au reușit doar să bage Regatul Unit în cea mai mare criză politică din ultimele decenii, o criză care este foarte îngrijorătoare pentru toți oamenii de rând, pentru pensionari, pentru uh, cei care lucrează. Uh, pentru angajați, pentru companii, ei vor plăti nota de plată, din păcate. Uh, Brexitul nu este în interesul oamenilor din Marea Britanie și nici în interesul oamenilor din Uniunea Europeană și guvernarea uh, Boris Johnson știe foarte bine că această operațiune Yellowhammer pare un titlu de film prost cu James Bond uh, Um, pentru că, uh, de fapt, ieșirea fără acord ar duce la situații uh, absolut dezastruoase, la conflicte, la tensiuni, la um, probleme economice în domeniul pensiilor, asigurărilor și așa mai departe. Dar uh, Regatul Unit pare să meargă încăpățânat pe acest drum, un drum greșit. Nu vorbim despre lucruri abstracte atunci când vorbim despre Brexit cu sau fără acord. Vorbim despre faptul că, de exemplu, um, un infirmier din Germania sau din Polonia care dorește uh, să lucreze în sistemul sanitar din uh, Regatul Unit, poate nu mai primește permis de ședere. Sau o pensionară din uh, Marea Britanie nu știe dacă își va mai primi pensia dacă ea continuă să trăiască în Uniunea Europeană. Vorbim despre faptul că o familie din Belfast care vrea să-și trimită mâine copiii la școală, poate pe viitor trebuie să se teamă din nou că s-ar putea să li se întâmple ceva pe stradă, așa cum s-a întâmplat în anii de război. Dacă această politică este dusă înainte. Despre asta vorbim când vorbim despre un Brexit fără acord. Și de aceea și politica Marii Britanii trebuie să facă ceva, trebuie să arate voință pentru a rezolva situația. Mă gândesc la Marea Britanie, dragi, dragi colegi, îmi vin multe în minte. O democrație serioasă, robustă, care a ținut piept fascismului. Mă gândesc la un trecut colonial cu toate umbrele uh, sale. Um, mă gândesc uh, la uh, toți uh, uh la toate mințile luminate. Mi-aduc aminte ca socialist cum Karl Marx a primit azil la Londra. Dar în același timp, uh, cum a vorbit domnul Verhofstadt de uh, de personajul Hulk din uh, desene animate, acesta nu va putea să protejeze cetățenii. Asta poate să facă doar o politică inteligentă și de aceea noi, cei din stânga din Parlamentul European, susținem rezoluția de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnul sau doamna Sincici de la membrii neafiliați. Hvala. Danas govorimo ovdje o Brexitu. Mulțumesc. Vorbim uh, astăzi despre Brexit. Uh, au existat mai multe încercări de a obstrucționa uh, rezultatele referendului britanic. Acest lucru este greșit. Care ar fi logica în spatele unei astfel de manevre? Să se repete uh, referendumul de 2, 3, 4 ori până când obținem un alt rezultat? Oare aceasta este logica unui referendum? Până la urmă, asta înseamnă să duci democrația la absurd. Aș dori să îl parafrazez pe Edward Gray, uh, uh de externe britanic de la începutul celui de-al doilea război mondial, care a spus uh, că uh, un acord ar trebui să însemne ceva, pentru că altfel pur și simplu am putea să ne sărim unii la gât celorlalți. Deci acest rezultat ar trebui să însemne ceva. Și cred eu, e un rezultat care ar trebui respectat. Referendumul vorbește de altfel și despre voința poporului uh, britanic. Aici, în stânga mea, sunt 29 de susținători ai Brexitului uh, din uh, Partidul Britanic care susține ieșirea Marii Britanii din Regatul Unit. Dacă uh, ar fi să ne gândim puțin la ce se va întâmpla pe viitor, ei bine, acum câteva săptămâni uh, uh, doamna von den Leyen uh, a vorbit despre politica externă care e un aspect ce ar trebui introdus. Eu cred că e o atitudine uh, periculoasă. N-ar trebui ca doamna von der Leyen să poată spune uh, Croației ce să creadă despre Bosnia-Herzegovina sau despre Malta. Până la urmă asta nu face altceva decât uh, să distrugă relațiile viitoare. De ajuns cu federalizarea, cred eu. Uh, eurofundamentalismul este uh, periculos, gândirea că uh, singura cale de urmat e cea a doamnei Merkel este în egală măsură un aspect periculos. Până la urmă, dacă nu ne putem uh, uh, gândi noi propriile politici, uh, Brexitul e doar începutul. Avem nevoie așadar de o cale de ieșire mai rapidă pentru statele ai căror cetățeni își doresc această ieșire. Mulțumesc. You, uh, President, colleagues. Doamna, Hubner. Doamna Hubner, mulțumesc. Dragi colegi, avem această dezbatere și mâine vom vota în Parlament a cincea rezoluție privind Brexitul, într-o zi în care Parlamentul Britanic este suspendat. Ce paradox ar putea spune unii. Da, sunt convinsă că cei mai mulți dintre noi aici continuă să regrete faptul că Brexitul are loc și continuăm să fim angajați față de un Brexit ordonat. Acordul de retragere la care acest Parlament a contribuit Uh, colaborând strâns cu Michel Barnier, care vreau să-i mulțumesc, acest acord oferă certitudine juridică tuturor celor afectați de